Okay, colleagues, can I bring the meeting to... Dragi colegi, haideți să reîncepem. Această după amiază avem alături de noi cei doi miniștri polonezi transportului și turismului. Acum îl avem alături de noi pe domnul ministru Grabarcic, sper că am pronunțat bine, spune președintele. El va prezenta programul președinției poloneze pentru Comisia de Transport, după care va veni colega dumneavoastră, doamna Sobiesca, care va conduce domeniul turismului. Așadar, Bun venit, în primul rând, la Parlamentul European, domnule ministru. Așteptăm cu interes să ne prezentați discursul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului. 1 iulie Polonia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. Sigur că de aici decurge o responsabilitate și o conștientizare a tuturor provocărilor cu care Europa se confruntă, în special în aceste vremuri dificile de criză. Am încercat uh, să ne pregătim în cel mai bun mod cu putința. Au existat o serie de întâlniri uh, pregătitoare. L-am întâlnit pe domnul Simpson, președintele dumneavoastră. Am uh, cunoscut coordonatorii și președinții diferitelor grupuri. Prima întâlnire în uh, cadrul președinției am avut o săptămână trecută la Strasburg. Atunci am discutat despre o directivă importantă care face posibilă deplinirea pedepselor la încălcări în uh, trafic, încălcări ale codului rutier. Astăzi am dorit să vă prezentăm uh, prioritățile președinției poloneze. Nimeni nu se îndoiește de faptul că sectorul transporturilor e unul din cele mai importante ramuri economice și fără un sistem de trafic eficient, Europa nu se poate dezvolta. Nici nu vom putea face față concurenței de la nivel mondial. Și cetățenii din Europa vor rețele uh, bune pentru că vor să se poată deplasa repede, eficient și sigur. Când am lucrat la programul președinției, am încercat să respectăm aceste provocări. Președinția noastră dorește să prelucreze în special rețelele TNT. Așteptăm din partea Comisiei un document în acest sens. Și din uh, informațiile pe care le avem, se pare că documentul Comisiei va veni în septembrie și apoi vom avea trei luni pentru a ajunge la un punct comun al statelor membre. Știm că e foarte puțin, foarte scurt timpul, dar știm cât de important e subiectul TNT pentru Europa. S-a lucrat uh, foarte intens, atât din partea Comisiei, cât și în uh, colaborare cu statele membre. Președinția va face tot ce poate pentru ca noile reglementări din TNT să ducă la o dezvoltare durabilă. De asemenea, dorim să ne asigurăm că vom avea un sistem coerent în Uniunea Europeană, că vom întări Uh, legăturile importante cu state terțe și un element cu atât mai important pentru momentul actual, că astfel Europa se poate depăși cât mai repede criza. Vrem să îmbunătățim accesul la rețelele de transport, atât la nivel local, cât și regional și internațional. Mai mult decât atât, trebuie să facem totul pentru a elimina punctele problematice, atât la frontiere, la externe, cât și la cele interne. Mai mult decât atât, ambele rețele, atât cele de bază cât și cele complexe și rețelele internaționale, toate sunt la fel de importante. Sper că la întâlnirea noastră de pe 12 decembrie vom avea deja un punct comun pe care să-l putem adopta la acest document. Când vorbim de rețelele TNT, vorbim și totodată de legăturile cu statele terțe. Președinția poloneză dorește să lucreze intens la comunicarea Comisiei pe aceste legături, pe aceste legături uh, între statele membre și state terțe. Importante sunt și concluziile Consiliului pe care le pregătim pentru Consiliul de pe 6 octombrie domeniul uh, fluvial, maritim, dorim să continuăm activitatea pe agenda socială. Imediat ce Comisia Europeană va fi trimis uh, documentele corespunzătoare președinției, vom face tot ce putem pentru a progresa și în acest sens. Aici când vorbim de agenda maritimă socială, avem următoarele elemente. O comunicare a Comisiei, o propunere de modificare a directivei cu privire la nivelul minim de pregătire a marinarilor, așa numită directivă STCV, și o propunere legislativă cu privire la implementare și um, respectare a activității de a cerințelor pentru lucrul, Convenția maritimă cu privire la forța de muncă. Un element important este, după cum am spus, renoirea directivei STCV cu privire la cerințele minime. În uh, această convenție a fost adoptată de Organizația Mondială Ocupării Forței de Muncă. Mi s-a promis că vom primi textul în septembrie pentru a ne putea concentra pe el fără a trebui să mai așteptăm toate celelalte elemente. Ce e important pentru noi? Ca până la urmă marinarii să se bucure de o activitate mai sigură. Iar în decembrie acest an sperăm să avem o abordare comună, să putem adopta o poziție comună. Mai mult decât atât, dorim desigur să continuăm activitatea fostelor președinții, cea belgeană și cea ungară, ideea este și să lucrăm pe acel regulament cu privire la Autoritatea de Securitate Maritimă Europeană. Vrem să reverificăm obiectivele acestei agenții și să uh, reformăm structura de management. Activitatea de până acum uh, s-a încheiat în iunie 2011 cu adoptarea unei abordări generale. La începutul lunii iunie am avut primul uh, aviz al raportorului. Consiliul a efectuat câteva modificări. Vrut în primul rând să definim mai bine uh, dispozițiile, dar să păstrăm Uh, sensul acesteia. Importantă e și diferența dintre sarcinile principale și cele ulterioare. Pentru Consiliu a fost important să existe o valoare adăugată a activitatea agenției și să evităm suprapunerile cu activitățile altor instituții. Domnul Fleckenstein, raportorul, a atras atenția asupra acestui punct și în Uh, raport. Se pare un punct de plecare bun pentru cooperarea între Consiliu și Parlament. De aceea, președinția vre, dorește să continue colaborarea pe acest subiect împreună cu Parlamentul. Sigur, trebuie să ne decidem împreună dacă vom putea ajunge la un acord în prima lectură. Noi, în Consiliu, Sperăm să ajungem la un acord politic la Consiliul din decembrie. Acum, transportul aerian. Aici avem o prioritate și anume pachetul aeroporturi. Conformitate cu informațiile pe care le-am obținut de la comisie, textul va fi publicat în octombrie probabil și va co- se va compune din următoarele propuneri legislative. Pe de o parte, Um, stabilirea sloturilor diferite pentru aeroporturi, gestionarea zgomotului în aeroporturi și totodată o comunicare cu privire la capacitățile aeroporturilor. Președinția se va concentra asupra unui amendament cu privire la reglementările gestionării activității terestre știu că timpul este foarte scurt și de aceea vom încerca să vă prezentăm un raport de progres cu privire la această activitate în decembrie. Apoi mai există un alt subiect pe care dorim să-l atacăm, e vorba de uh, cerul unic european În acest domeniu, Comisia Europeană și-a prezentat deja un proiect de mandat pentru a negocia un acord la nivel înalt între Uniunea Europeană și Eurocontrol. Acest mandat ar putea fi uh, emis la întâlnirea Consiliului în octombrie. Tot atunci ne așteptăm să avem și comunicarea Comisiei privire la finanțarea și gestionarea trecerii la cea de-a, cea de-a treia etapă a proiectului Cesar. Dacă vom avea suficient timp, dorim să adoptăm concluziile Consiliului în această întâlnire, deci în decembrie. Vom susține Comisia în negocierea în astfel de acorduri aeriene cu state terțe, incluzând aici și statele parteneriatului de est. Ce vreau să spun este că vom da Comisiei un mandat de negociere pentru acorduri uh, de aviație între Uniunea Europeană și Azerbaijan. De asemenea, mai sper că Comisia va putea finaliza negocierile pentru aceste acorduri între Europa și statele care au deja mandat, mă refer la Ucraina și Moldova. Apoi, revenind la transportul terestru, ne vom concentra asupra primului pachet feroviar. După cum știți, pe 16 iunie Consiliul a, a adoptat o abordare generală Știm că a fost un compromis dificil, dar cred că e unul bun și președinția de părere că e un bun punct de plecare pentru o reglementare mai transparentă, pentru, un, uh, pentru o competitivitate sporită a acestui uh, tip de transport. Suntem gata să ne întâlnim cu Parlamentul și să avem o strânsă cooperare care se ducă la adoptarea documentului. Ne-am întâlnit deja cu doamna raportor, doamna Serachiani, și am avut un dialog foarte constructiv, ceea ce îmi permite să spun că această cooperare între noi și Parlament va fi una foarte bună. Președinția va lucra și pe modificarea regulamentului Consiliului privire la echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cele așa numite tahografe. Comisia a arătat că conștientizează nevoia de a schimba legislația actuală pentru a îmbunătăți eficacitatea acestor tahografe digitale și pentru a oferi dispoziții clare cât privește timpul de lucru și timpul de odihnă al șoferilor. Sunt elemente importante pentru siguranța de pe șoselele din Europa. Președinția urmărește să adopte o abordare generală în întâlnirea din decembrie. În ultimul rând, aș dori să vă mai spun că la începutul lunii septembrie, președinția poloneză va organiza o întâlnire informală a ministrilor europeni de transport. Noi propunem ca subiect de discuție mobilizarea de surse din afara bugetului pentru a finanța infrastructura. Eu sunt convins că în această situație actuală de criză prin care trece Europa, um, astfel de discuție este cu atât mai necesară. Sper că un schimb de experiențe ne va ajuta să găsim o soluție comună pentru problemele cu care ne confruntăm. Domnilor și domnilor, Polonia e membra Uniunii Europene de șapte ani deja. Este pentru prima dată că preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene. Am încercat să ne pregătim pe cât de bine am putut și credem că vom avea o bună cooperare cu Parlamentul și că împreună vom reuși să soluționăm multe subiecte importante. Mulțumesc! Minister, thank you very much. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Să trecem acum la vorbitorii din grup. Domnul Groș de la PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, Mulțumim pentru aceste informații și eu vă urez uh, mult succes pentru că ceea ce v-ați propus e un program ambițios, curajos. Știți că Parlamentul e de partea dumneavoastră, poate chiar mai mult decât în trecut, dar chiar ne dorim ca împreună cu dumneavoastră Consiliul să dezvolte niște reflexe mai europene decât ceea ce am putut trăi în ultimele luni. Și aici rolul uh, președinției este unul important. Ați vorbit de dosare importante. TNT, rețelele TNT, au uh, fost un subiect discutat încă înainte ca Polonia să devină membru. De aceea e important ca acest proiect să fie dus mai departe, așa cum îl propune Comisia, proiecte mai puține, dar mai, cu finanțare mai puternică. Va fi sarcina noastră să rămânem credibili în această dezbatere și de aceea rolul dumneavoastră va fi cu atât mai important. Suntem credibili dacă nu vorbim 20 de ani despre o prioritate pe care nu o realizăm niciodată, pe care nu o îndeplinim. Ambele aspecte trebuie avute în vedere. Va fi și parte a cărții albe în care dorim să cooperăm, dorim să stabilim următorul calendar pe 10 ani și să sperăm că vom coopera foarte bine și acolo. În domeniul uh, aviației, sigur, se apropie pachetul subiectul uh, gestionării de la sol mm, nu e un deloc ușor. Unii consideră că e bine așa cum e, alții consideră că deja suntem prea departe și ar fi bine să ne întoarcem. Important ca serviciile să fie avute în vedere, însă când vorbim de uh, domeniul aerian, dacă îmi permiteți, m-aș referi la două alte aspecte. Pe de o parte, acele blocuri, FAPS, e important ca această măsură să progreseze la nivel european și, cum spuneam înainte, și președinții ungare își ruga și președinția poloneză să dea un semn poate să încheiați tratatul uh, sub președinția dumneavoastră pentru Polonia. Știu că nu ține doar de dumneavoastră, dar ar fi un semn foarte pozitiv în uh, Parlament ne dorim să păstrăm acest calendar pentru care ne-am angajat. Iar al doilea uh, punct se referă la siguranța în aeroporturi, scanarea printre altele. Dorim din Consiliu o poziție foarte clară și nu vrem să vedem cum uh, în ultima clipă, așa cum a fost la lichide, să se retragă din uh, acel pachet comun. Suntem foarte deschiși în această dezbatere și ce pot să anunț încă de pe acum este că doriți să știm încă anul acesta dacă statele membre sunt gata să aplice ce s-a și prevăzut, ce au promis să facă. Domeniul uh, transportului rutier, aveți un subiect foarte interesant cu tahografele. Aici noi ne-am dorit acel tahograf sigur să aducă un aport la siguranță și la condițiile de muncă, dar să ne adaptăm unor realități și să ținem cont de elementele transfrontaliere, toate regiunile să fie tratate în mod coerent. Asta ne-ar ajuta pe toți. Cred că sunteți un partener foarte interesant și în ceea ce privește rețelele cu state terțe. Experiențele dumneavoastră sunt uh, importante pentru noi și vă puteți baza pe uh, grupul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Aș dori în numele grupului meu, al socialiștilor, să vă urez binevenit la Parlamentul European și să vă urez vânt în popă în timpul președinției. Ați enumerat o listă lungă de dosare, dar pentru multe din aceste dosare trebuie în primul rând să propună ceva comisia. Este calmul dinaintea furtunii. O să avem o serie întreagă de subiecte interesante de abordat uh, în viitorul apropiat, dar nu e sigur că o să puteți finaliza totul, pentru că totul începe cu începutul, nu? Nu o să trec totul în vedere, mă voi uh, opri la câteva chestiuni mai importante. În primul rând, transportul aerian. Este o prioritate a, a președinției dumneavoastră și e normal, ținând cont că o să discutați pachetul aeroportuar. Ați vorbit de a treia fază a programului SESAR. Trebuie să vă spun că fiind vorba de cerul unic european, eh, spre deosebire de colegul meu, eu sunt oarecum eh, preocupat statele membre oare vor reuși ca până la sfârșitul anului 2012 să facă să funcționeze aceste blocuri funcționale, minunatele fabsuri de care a vorbit vorbitorul. Sunt de acord cu colegii care spun că trebuie să facă progrese în domeniul acesta, mai ales când vorbim de economiile de scară, economiile de scară care sunt valabile și pentru poluare. Deci vă rog cu insistență să luați o poziție clară asupra acestei chestiuni, să trimiteți un semnal clar. Și apoi, în domeniul transportului aerian, am vorbit deja de securitate, iar dar dumneavoastră n-ați vorbit de această directivă în care vorbim despre finanțarea măsurilor de securitate. Este un dosar care este administrat de colegul Lightfried, Dosarul acesta este la frigiderul Consiliului de câtva timp. Președinția poloneză are cumva intenția să-l scoată de la frigider transportul mai ritim acum. Cred că o să avem realmente posibilitatea să avem dezbateri importante privind agenda maritimă socială. Este o prioritate a grupului meu. Domnul Fleckenstein, colegul meu, va vorbi fără îndoială în raportul domniei sale uh, despre lărgirea competențelor agenției și cred că trebuie să se ajungă la un uh, acord pe această temă. Și acum vorbim despre rețelele transeuropene. Suntem uh, la începutul unei perioade foarte interesante și importante. Nu, nu numai că trebuie să vedem harta coridoarelor, a axelor, a aeroporturilor, porturilor și așa mai departe, care uh, trebuie să fie considerate ca făcând parte din esența acestei rețele, din nucleul acestei rețele, trebuie să fim însă coerenți. Ce vreau să spun cu acest lucru? Trebuie ca tot, toate aceste elemente să fie realizate, adică să fie finanțate. Și lucrul acesta nu putem să îl realizăm uh, decât dacă dezbatem bugetul, perspectiva financiară. Înțelegeți că pentru orientările acestor rețele europene de transport punem accentul pe finanțarea europeană a unor proiecte care aduc o plusvaloare europeană reală. Deci și mai puțin bani pentru proiectele mai puțin uh, uh, europene, ca să zic așa. Deci ideea este că dacă un stat membru se implică într-un proiect, primește credit să facă lucrul respectiv, dar dacă proiectul nu este realizat în termenul uh, agreat, atunci pierde creditul. Nu, deci va exista un fond de transport care va putea fi reinvestit și ajungem astfel la problema bugetului, care sigur nu este de competența dumneavoastră directă, dar aș dori să vă invit ca împreună cu colegii de la Finanțe și Buget să vă gândiți puțin și să a, vă gândiți foarte bine la ceea ce înseamnă transport. Avem o propunere de la Coreper pentru bugetul din 2012 și propunerile făcute de Coreper prevăd ca pentru rețelele transeuropene de transport să se, economia, eh, să se facă o economie de câteva milioane de euro. Nu putem să avem, să dorim o rețea ambițioasă și pe de altă parte să facem uh, economii de un milion de euro. E paiurea. Vreau să vă spun neapărat acest lucru și să vă cer cu insistență să fiți foarte atent. Și același raționament este valabil uh, și pentru cadrul financiar multianual. Recent Comisia a făcut niște propuneri, e vorba de dezbateri care o să dureze câțiva ani și sper că în aceste dezbateri dumneavoastră veți avea grijă ca aceste credite suplimentare prevăzute de Comisie pentru Transport să rămână în buget adică vă veți uh, asigura că există suficient uh, de mulți bani europeni ca să investim în transporturi. Sunt uh, foarte multe subiecte, dar cred că le-am abordat pe cele mai importante. Vă urez succes! Mulțumesc, doamna Bilbao, pentru liberali. Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați că am ajuns ceva mai târziu, dar avem foarte multe lucruri în program și toate s-au aglomerat. În primul rând, vreau să-i mulțumesc președinției pentru explicație și în nume grupului meu vreau să spun că suntem de acord și gata să analizăm directiva despre care vorbea președinția, despre marinari și se alătură altor inițiative, inițiativa EMSA, unde se vorbește despre formarea maritimă pentru a putea îmbunătăți uh, siguranța și securitatea. Deci suntem de acord cu revizuirea acestei directive, deoarece considerăm că ea va îmbunătăți nu numai situația persoanelor care lucrează pe mare, dar și uh, domeniul siguranței maritime. Pachetul aeroportuar. Grupul nostru așteaptă cu nerăbdare să analizeze acest pachet. Considerăm însă că toate inițiativele din acest pachet trebuie să se îndrepte spre construirea cerului unic, care încă nu a fost realizat. Avem, e nevoie de un impuls uh, pentru a ajunge la cerul unic european, ca să putem astfel să avem instrumentele care să ne permită să realizăm soluțiile eficiente pentru cazurile problematice. Salut de asemenea nevoia de a avea acorduri cu țări terțe pe care le-ați menționat cu Ucraina, Moldova și Azerbaijan. Credem că este important pentru dezvoltarea interioară să avem asemenea acorduri. Primul pachet feroviar. Știm că nu este ușor să ajungem la o soluție. Am văzut care au fost dezbaterile zilele acestea pe marginea primului pachet feroviar. Deci v-aș cere să faceți eforturi uh, astfel încât să se ajungă la o poziție comună și aș vrea să vă pun o întrebare. Care sunt cheile dumneavoastră? Ați menționat niște date limite, deci care ar fi cheia pentru a ajunge la un acord în privința pachetului feroviar? Aș dori să ne menționați aceste elemente. Până unde credeți dumneavoastră că se poate merge ca să putem să vedem care este poziția grupurilor parlamentare? Cât privește rețelele transeuropene, Uh, se va face o revizuire care înseamnă o reducere financiară, aș vrea să știm care sunt criteriile pe baza cărora se finanțează proiectele. Grupul ALDE uh, a încercat să facă acest lucru, să vadă dacă nu putem uh, să folosim parteneriatele public-privat pentru asemenea proiecte de infrastructură pentru a putea continua proiectele acestea de infrastructură atât de necesare pentru dezvoltarea și coeziunea europeană. În privința turismului, considerăm că este important ca dumneavoastră să dați un imbold în timpul președinției dumneavoastră, deoarece turismul este una din prioritățile grupului ALDE. Considerăm că Europa are potențial enorm care permite dezvoltarea turismului, dez, de, dezvoltarea uh, economiei, a locurilor de muncă de calitate și în ceea ce privește piața feroviară, nu ați menționat uh, întreprinderile feroviare, companiile feroviare și nu știu dacă a fost o greșeală, o misiune intenționată sau dacă nu vă gândiți ca în viitor să vă ocupați de această chestiune ca urmare a pachetului feroviar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bilbao! Domnul, doamna ministra turismului va vorbi după aceea, deci întrebările referitoare la turism vor fi adresate unui alt ministru. Domnul ministru aici prezent se ocupă numai de transport. Domnul Van Dalen, ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumim președintelui și domnului ministru. Ne face plăcere că, mă rog, să putem spune că Polonia are un gust bun. A fost foarte original gustarea pe care și uh, a început foarte bine președinția aceasta de șase luni cu uh, căpșunile respective. În primul rând, aș dori să mă refer la transportul maritim și mă bucur că ocupă un loc important în programul dumneavoastră al președinției. Trebuie ajuns la un echilibru între siguranță pe de-o parte și crearea de locuri de muncă și locurile de muncă pe de altă parte. Și aș vrea să mă refer la un aspect. Și anume, atractivitatea acestei profesii, a profesiei de marinar, deoarece depinde de de uh, faptul că este sau nu un sector în care lumea vrea sau nu să lucreze. Ar, și trebuie să existe oameni care trebuie să dorească să lucreze aici. Sigur că trebuie acordată multă atenție siguranței însă trebuie să ne asigurăm pe de altă parte că este o profesie uh, atractivă ca o modalitate uh, prin care tinerii își pot câștiga existența. Și mai am depus o întrebare, realmente întrebare, și anume navigația pe um, apele navigabile continentale. Cred că acesta este un pachet în sine uh, și poate că aș, aș vrea să vă rog uh, să forțați mâna comisiei ca să avem un pachet care să se refere la navigația fluvială continentală. Uh, și în al treilea rând, uh, rețelele transeuropene de transport E o mare dezbatere asta și știm că mm, acum mm, în, cri, în Europa criza este majoră. Ministrii se întâlnesc în fiecare săptămână, mai ales țările din zona euro și încearcă să găsească soluții și lucrul acesta va avea un impact asupra rețelelor uh, transeuropene de transport. S-ar putea să aibă un impact pozitiv, în sensul că rețelele transeuropene reprezintă esența, sunt o zonă nucleară de activitate. Există un nucleu de rețele și trebuie realmente să vă înarmați cu putere pentru această dezbatere, pentru că nu se pune problema doar a legăturii care trece peste graniță, ci înseamnă că, de fapt, această rețea trebuie să devină realitate. Trebuie să punem uh, carne pe oase în viitor transportul aerian acum. Va fi o dezbatere referitoare la sloturi, dar dacă vă gândiți la Cartea Albă privind viitorul transportului și a limbajului folosit acolo și pe care îl folosim în Comisia de Transport când vorbim despre ecologizarea transportului și prioritizarea modurilor de transport uh, care sunt uh, mai uh, curate, mai responsabile față de mediu, ce veți face? ca să vă asigurați că putem uh, să avem uh, emisii mai reduse, poluare sonoră mai redusă, ce stimulente veți folosi. Este esențial să existe asemenea bă, uh, stimulente. Nu trebuie să existe acolo morcovul cu care să-i atrageți pe cei care vor să producă mai puțin zgomot și mai puține emisii de dioxid de carbon. Deci vreau să văd care sunt intențiile dumneavoastră să ajungeți acolo. Transportul rutier. Problema se pune în felul acesta. Trebuie chiar să acumulăm reglementări peste alte reglementări, chiar mai avem nevoie de alte reglementări. Nu cumva am ajuns în momentul în care ar trebui să vedem cum se pun în aplicare aceste reglementări de exemplu, uh, șofatul în perioadele de uh, odihnă, nu? Sau ceea ce înseamnă situații foarte diferite care sunt proaste și pentru șoferi, și pentru companiile de transport, și pentru clienți, dacă nu se respectă acest echilibru între odihnă și șofat. Cred că a sosit momentul în care, să spunem, bun, avem regulamentele necesare, uh, Haideți acum să vedem că ele sunt puse în aplicare uniform uh, peste tot. Și să spunem că armonizarea este importantă și nu ideea de a merge în direcții diferite. Recent am avut o audiere pe marginea acestui subiect și ascultând uh, acest sector, ei ne spuneau că suntem până peste cap de regulamente. Ce dorim noi este aplicarea lor uh, uniformă ceea ce ar fi absolut minunat. Deci asta încercăm noi să realizăm. Vă urez succes în lunile care urmează. Mulțumesc, domnul Kramer, pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. dacă acum 20 de ani s-ar fi vorbit de un astfel de eveniment, sunt sigur că am fi fost uh, acuzați că suntem de-a dreptul nebuni. Lumea s-a schimbat însă și în bine și iată de ce vă urez succes în președinția dumneavoastră, pentru că acest lucru ar fi în avantajul tuturor europenilor. Există câteva subiecte despre care ați vorbit și pe care aș vrea să le abordez și eu. În raportul de grande săptămâna trecută, am uh, afirmat că normele sociale pentru personalul de securitate în aeroporturi ar trebui să fie și el luat în uh, discuție, ca și nivelul de, nivelul de pregătire. Faceți acest lucru astfel încât să nu există un dumping social pentru um, personalul de securitate. Vorbeați apoi de tahografe. Știm că există probleme cu fraudă aici însă și sistemele diferă în Europa. Ce veți face? Vă puteți baza pe experiența dumneavoastră? Veți uh, schimba ceva? Unii s-a spus că există șoferi care au sunat la poliție și au spus, vă rog, opriți-mă, compania la care lucrez mă obligă să conduc peste 14 ore. De aceea, ce ne puteți spune despre controlele pe care le veți efectua în acest sens? Uh, Apoi agenda socială în domeniul maritim. Acolo, domeniul maritim, există însă o agendă de mediu pentru Marea Baltică. După 2015, emisiile vor trebui să scadă acolo. Ce poziție aveți? Polonia susține această idee? Apoi ați vorbit de rețelele TNT legăturile cu state terțe. Am vorbit azi dimineață deja de rețelele de mare viteză din Polonia și de statele vecine și s-a subliniat că legătura cu Lituania, legătura cu Rail Baltica și s-a spus că rețelele noastre nu suferă de faptul că am avea prea puțin bani, ci am avea nevoie de o altă politică. În cele 30 de rețele există patru proiecte mari. Tunelul Brenner, tunelul Lyon-Torino, podul Feldman și tunelul de la Messina. Dacă vom avea mai mulți bani, poate proiectele vor fi nu pe jumătate gata ca acum, ci să zicem cu 60% gata. Trebuie să schimbăm lucrurile, asta nu ne mai ajută. Și aici mă refer nu doar la Europa, ci și la țara dumneavoastră. Știți coridorul 5 de la Marea Baltică prin Varșovia până la uh, Marea Adriatică. Și acesta trebuie să se întâlnească cu coridorul Paris-Bratislava. Iar Viena a luat decizia să se lege de acest coridor Adică se întreabă la Viena dacă nu cumva să facă un tunel cât mai scump prin Alpi, prin Semmering și să dureze mult și să fie scump și până la urmă să nu fie realizat. E doar un exemplu pe care îl dau. Eu vin din Germania, vă aș putea da 5 proiecte în care îngropăm bani de ani de zile fără vreun efect vizibil. De aceea întrebarea mea clară, pentru că avem bani puțini, vă angajați să creăm proiecte puține, dar concrete, decât să amânăm tot felul de proiecte terminate pe jumătate? La fel și problema parteneriatului public-privat. Și aceste lucruri sunt discutate de 20 de ani. Toți sunt pentru și ce se întâmplă? Nimic. Elveția, ca exemplu, pentru că nu e membră UE, și-au finanțat tunelurile prin taxele de autostradă pentru camioane. Am spus-o Uh, și azi dimineață. Camioanele de peste 3 tone jumate au luat această taxă și se poate face și în Uniunea Europeană, deci puteți da un exemplu celor alte state membre. Am primit informații că Polonia vrea să treacă 1,2 miliarde din proiecte feroviere în proiecte de șosele. Am informații diferite. Pe de o parte, mi se spune că la sfârșitul lui iunie Polonia a făcut această cerere de a transfera aceste fonduri. Alții îmi spun că încă nu s-a întâmplat. Uh, domnul Calas s-a opus și noi, ca și comisie, ne-am opus pentru că reprezenta un precedent. S-ar întâmpla ca în următorii ani să avem multe proiecte de căi feroviare pe care le aprobăm și țările să spună n-am reușit, am preferat să folosim banii pentru șosele. Și acest lucru nu e normal și nu e corect și trebuie combătut. De aceea aș dori să-mi spuneți ce poziție aveți ca președinte al Consiliului, dar și ca ministru uh, polonez. Să nu ne concentrăm pe priorități creșite. Un ultim punct legat tot de proiecte majore. E vorba de gări noi. Am aflat de dimineață că vă gândiți la gara din Lodge, o gară cap, am arătat că la Stuttgart avem experiență în acest sens și în Germania am vrut să schimbăm toate tipurile de gări de acest fel. Uniunea Europeană nu dă bani pentru astfel de gări. Și la Brân s-a încercat modificarea unei gări și Uniunea Europeană nu plătește așa ceva. Sunteți de acord că pentru gări să fie responsabile landurile și regiunile sau țările, iar Europa să financeze doar traseele, nu și gările în sine? Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă puteți să răspundeți primilor cinci vorbitori și mai am o rundă de încă cinci vorbitori, domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile făcute. și mai ales pentru cele plăcute, adică urările pentru președinția poloneză. Ne-ați urat succes și curaj. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră care se referă la cele mai importante probleme cu care se confruntă președinția poloneză. Și cu care, de fapt, se confruntă Uniunea Europeană. Permiteți-mi să comentez cele spuse. Și să mă refer și la întrebările pe care mi le-ați pus. Blocurile funcționale aeriene. Aceasta este o chestiune foarte importantă, un subiect foarte important este, cum spuneam, un subiect important care apare în politica europeană de transport. De ceva vreme discutăm despre acest lucru. Polonia acordă foarte multă importanță acestor blocuri funcționale. Suntem acum pe cale de a finaliza un acord cu Lituania și sperăm că în timpul președinției poloneze se va semna acest acord privind uh, aceste blocuri funcționale comune în uh, spațiul Baltic. În felul acesta s-ar confirma faptul că acordăm o importanță deosebită ca uh, cerului unic european. În timpul președinției noastre am dori, de asemenea, să ne referim și la dimensiunea tehnică a proiectului, a programului CESAR. Punctul acesta a fost adus în discuție nu numai de domnul Groș, ci și de doamna Bilbao. cât privește celelalte chestiuni legate de aviație, cum ar fi scanerele corporale sau controlul lichidelor, gelurilor, aerosolilor sau problema siguranței transportului aerian, noi dăm o mare importanță acestor probleme mai ales um, scannerelor. Pentru că scannerele reprezintă o chestiune foarte delicată. Ele aduc atingere libertăților și drepturilor individuale și apoi se pune și problema datelor personale și a protecției datelor personale. Scanerele eh, arată că există tehnologii noi care pot fi utile, totuși trebuie să analizăm factorii de risc legați de răspândirea acestor noi tehnologii de scanare. Cred că săptămâna trecută la reuniunea Forumului Aviației Civile Soluția adoptată acolo răspunde așteptărilor, așteptărilor Parlamentului European, poate până pe la jumătate, pentru că se referă la protecția sănătății pasagerilor datorită naturii voluntare de, prin, de folosirea scanerelor și respectă și drepturile fundamentale ale pasagerilor. Sper că Parlamentul European va susține această nouă soluție. Și acum, finanțarea uh, siguranței și securității. Chestiunea aceasta a fost adusă în discuție de domnul Alcadraui. Într-adevăr, problema a, a fost în, în discuție la Consiliu acum doi ani și la momentul respectiv chestiunea aceasta mm, a rămas nerezolvată. Dar președinția poloneză, în timp ce se pregătea pentru această perioadă, s-a gândit la această chestiune. Și e o vorba de voința politică de a relua această discuție pe marginea acestei probleme. Pentru că nu știm foarte clar, însă nu știm foarte sigur dacă așa uh, stau lucrurile. Nu știm dacă avem suficient de multă influență ca să aducem din nou în discuție această problemă. Dar sperăm că în timpul conferinței pe care o vom organiza la toamnă vom avea posibilitatea să vorbim și despre această chestiune. Cel puțin vom uh, încerca să deschidem o platformă de discuții pe, pentru această chestiune. Rețelele europene, transeuropene de transport și sursele de finanțare pentru aceste rețele. Cred că este un domeniu foarte important. Este fundamental să menținem toate sursele existente de finanțare Evident, sursa cheie este bugetul de stat, bugetul Uniunii Europene, dar trebuie să încercăm să găsim și noi surse de finanțare și aceasta este una din uh, inițiativele președinției poloneze care a și des, uh, inițiat o dezbatere pe această temă și vom discuta acest lucru în septembrie la reuniunea informală a ministrilor de transport. Avem și noi experiența noastră personală în ceea ce privește parteneriatele public-privat ca mijloc de finanțare. Avem experiențe și bune și proaste din acest punct de vedere. Și nu se pune doar problema proiectelor rutiere, ci e vorba și de proiecte feroviare. Construim uh, gări, de exemplu, prin formula parteneriatului public-privat. Cam asta ar fi răspunsul meu la cele spuse de domnul Kramer. Și asta este o experiență bună, pentru că uh, apar uh, proiecte noi de infrastructură, însă avem și experiențe negative. Știm că Eurostat analizează cu multă atenție datoria publică generată ca urmare a parteneriatelor public-privat. Deci trebuie să rezolvăm într-un fel această problemă pentru a nu încetini procesul de construire și modernizare a infrastructurii de transport. EMSA, Agenția pentru Siguranță Maritimă și pachetul maritim în sine. Este considerat un pachet important pentru președinția poloneză, este de fapt una dintre prioritățile noastre. Principiile care stau la baza uh, pregătirii marinarilor nu este doar o manieră de a deschide o piață a muncii nouă și modernă, deci aspectul social, dar este și o chestiune de siguranță. Și aici este important să nu suprareglementăm acest sector. Este exact poziția pe care a adoptat-o Consiliu. Ideea este să nu uh, aducem prea multă birocrație, uh, prea multă hârțogărie, uh, adică trebuie să facem o diferență între activitățile esențiale ale Agenției pentru Siguranță Maritimă și alte activități, uh, însărcinări și datorii auxiliare ale agenției și cred că este o abordare potrivită. Cred că am răspuns la întrebările referitoare da, la blocurile funcționale și aș dori să vă mulțumesc, doamnă, pentru faptul că ați adus în discuție această chestiune. Uh, revizuirea rețelelor uh, transeuropene de transport. Cum spuneam, acordăm foarte multă um, importanță legăturile cu țările terțe. Cred că este o abordare importantă. Uniunea Europeană are de îndeplinit o sarcină suplimentară. Iar primul ministru polonez, care a definit prioritățile președinției poloneze în uh, plenara Parlamentului European, a menționat faptul că parteneriatele, uh, mai ales în contextul parteneriatelor răsăritene, va fi una dintre prioritățile noastre și mă bucur că acum, ca președinție, avem confirmarea practică a acestui anunț în domeniul transporturilor. Deoarece aici se pune problema construire unor legături cu țările terțe, mai ales acele țări care fac parte din uh, programul parteneriatului uh, estic. Pachetul feroviar acum. Chestiunile cele mai importante discutate la Consiliu se referă la finanțare, la reglementarea pieții și la serviciile feroviare și la separarea diverselor tipuri de companii feroviare. Lucrul acesta va fi dezbătut și la Parlamentul European și în momentul în care poziția Parlamentului European va fi definitivată, cred că vom începe o nouă etapă a activității eh, în ce privește acest eh, pachet de o importanță excepțională. Și am spus excepțională deoarece transportul feroviar este un sector de transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe lângă transportul maritim și avem tendința să uităm lucrul ăsta. Am menționat această trăsătură în momentul în care am vorbit despre transportul maritim. Dar merită să nu uităm acest lucru, să nu uităm emisiile și reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Evident, transportul rutier trebuie să facă față acestei provocări și sunt anumite lucruri care pot fi făcute și în domeniul transportului rutier. N-aș dori acum să vă dau prea multe exemple provenite din Polonia, dar am menționat uh, că în timpul dezbaterii în plinară și mi-au acum libertatea să uh, aduc din nou în discuție chestiunea respectivă la această reuniune. Din, de la 1 iulie, noi punem în aplicare un sistem electronic de taxare a unor uh, taxe. De ce spun acest lucru? Pentru că tarifele sunt calculate astfel încât uh, taxa cea mai scăzută este uh, taxa de autostradă, este, cea, este plătită de șoferii care conduc cele mai curate autovehicole, adică motoarele vehicolelor respective produc cea mai mică cantitate de dioxid de carbon. Și cred că este o manieră foarte sănătoasă de a aborda problema. Am vorbit despre lucrul acesta când am discutat despre eurovinietă, dar cred că am depășit timpul pe care îl aveam la dispoziție. Însă am vrut neapărat să menționez acest lucru pentru că este foarte important. Transferul acelei sume de 1,2 miliarde de euro de la domeniul feroviar la proiectele rutiere. De unde a apărut această idee, în primul rând? A fost pentru prima dată când Polonia punea în aplicare un proiect de infrastructură atât de mare sau proiecte atât de mari de infrastructură, fie în domeniul feroviar, fie în domeniul rutier și s-a deschis o piață uriașă în Polonia. Propria capacitate de construcție a Poloniei nu era suficientă. În același timp, foarte multe țări europene au încetenit și au redus propriile lor proiecte, iar noi am devenit beneficiarii unor sume foarte mari de bani. Deci în momentul în care am deschis propria noastră piață, acest lucru a făcut ca prețurile să scadă, deci mult mai multă concurență și atunci prețuri mai scăzute în comparație cu costurile estimative inițiale propuse de investitori. Pentru a îndeplini aceste însărcinări aliniat la principiile Uniunii Europene și pentru a pune proiectele, a vedea proiectele din această perspectivă, nu avem proiecte noi în domeniul uh, feroviar. Și cum mă ocup de transport, nu vreau să permit o situație în care un euro din banii uh, contribuabilor să se piardă. De aceea am făcut propunerea să mutăm aceste fonduri către sectorul rutier, către infrastructura rutieră. Însă acum ne ocupăm de proiecte noi și în următoarea perspectivă financiară această disproporție va fi compensată. Iar uh, uh Deci nu este o viziune idealistă. Pur și simplu nu trebuie să pierdem, să irosim banii disponibili. Și am sugerat ca acest transfer financiar să aibă loc. Iar Comisia Europeană a spus, poate folosiți banii ăștia pentru proiecte mai mici, nu pentru proiecte foarte mari, de exemplu pentru proiecte de modernizare. Modernizarea căi de rulare, și propunerea aceasta a apărut după ce avusesem noi ideea transferului de fonduri. Înainte să spună comisia nu, mulțumesc foarte mult. Am intrat oarecum în panică pentru că în timpul pe care îl avem la dispoziție mai avem niște vorbitori, așa că vă rog să nu vorbiți mai mult de 3 minute și o să încerc să restrâng și răspunsul domnului ministru, domnul Zazada ministrze, niezmiernie cieszę się z dzisiejszej pana wizyty. Mulțumesc, domnule ministru, pentru vizita dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult că ne putem întâlni astăzi la Parlament. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește cerul unic european. Există regiuni unde aveți aeroporturi uh, moderne, cu autostrăzi moderne și bine legate și pe de altă parte aveți regiuni mult mai prost uh, conectate. Aș dori să mă bazez că veți, uh, pe faptul că veți aduce aminte Europei că există multe astfel de zone prea puțin conectate. Mă gândesc în special la noile state membre care au nevoie de mai mult timp pentru a se adapta. Mă bucur de cei 100 <laughs> de kilometri de autostradă nouă din Polonia și da, autostrăzi noi presupun accidente mai puține. Am uh, văzut că propuneți o revitalizare a căilor feroviare, ceea ce e foarte important, corespunde uh, politicii de intermodalitate din Europa. Studiez cu interes uh, proiectul uh, traficului fluvial. Reprezintă căi alternative, mai ales direcția nord-sud. Sunt două domenii la care v am referit deja, siguranța în trafic și intermodalitatea. Mai am o întrebare cu privire la al treilea domeniu important, și anume protecția mediului. Știu că guvernul polonez prevede sisteme multimodale și durabile și coridoare verzi. Ce planuri are președinția în acest sens? Cum vedeți evoluțiile în coridorul central european, Route 65, de la Marea Baltică spre Marea Adriatică. Mult succes pentru următoarele șase luni. Domnul Liberațchi, trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, și dori și eu să mă alătur uh, cuvintelor de bun venit și urărilor de bine. Și dori să revin la cele spuse de colegul al Cadraui, și anume rețelele transeuropene. Îmi place mult explicația dumneavoastră prin care spuneți că acestea sunt foarte importante și din punct de vedere strategic. De aceea, două aspecte. Propunerea Consiliului cu privire la buget, pentru că eu uh, fac parte și din Comisia de Buget, înseamnă 10% mai puțin pentru TNT. 200 de milioane nu pare o sumă mare, poate, pentru unii, dar trebuie să se modifice lucrurile. Nu trebuie să existe această reducere a fondurilor. Trebuie să modificăm uh, aceste cifre. Nu putem accepta o reducere atât de mare. Iar cât privește rețelele și următoarea previziune bugetară, există două propuneri. Pe de o parte, o sporire radicală a finanțării pentru rețelele importante și fondurile de coeziune, legătura lor cu uh, rețelele, am văzut cum fondurile TNT au fost utilizate. Aici colo se mai construiesc câțiva kilometri de autostradă nouă, se e prea puțin, sunt fragmente absolut minore și lucrurile trebuie interconectate mai bine. Ați început bine, sper să reușiți să continuați uh, această activitate, mai ales că mă gândesc la planul multianual, trebuie să existe o armonizare și o coordonare, iar ministrii transporturilor trebuie să aibă influență mai mare asupra bugetului TNT. Îmi place și programul legat de traficul fluvial și maritim. Sper că se va îmbunătăți pregătirea marinarilor și, de asemenea, mă gândesc la coridoarele europene pe apă, Vom coopera cu colegii din Cehia, Ungaria și Germania. Avem acea inițiativă comună care e importantă și trebuie, mai, în special în partea poloneză, să mai facem câte ceva pentru a avea o cale multimodală de transport între Scandinavia și Marea Mediterană. Mulțumesc încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră. Aștept cu interes următoarele 5 luni și 2 săptămâni. Mulțumesc. Grazie, președinte. E, grazie, signor ministru. Eu cred Că... Mulțumesc, domnule președinte, domnul Cancian. Al vostru... Cred că prezentarea primului ministru uh, cu ocazia plenarei și acum, după ce v-am ascultat și pe dumneavoastră, deci cred că pot să afirm că au fost reunite ocaz, o, șansele pentru ca în șase, cele șase luni care urmează să facem o muncă foarte bună, cu modestie și cu o pregătire foarte bună. Deci vă urez mult succes în cursul acestui semestru. Domnule ministru, în în, în următoarele șase luni avem două lucruri de evocat. Er, mm, rețelele transeuropene și rețelele de transport. Insist sau aș insista, am auzit întrebările colegilor și răspunsurile dumneavoastră asupra fondurilor și a finanțărilor. Sperăm că totul va merge bine, dar pentru că I-am auzit și pe cei care au fost aici înaintea dumneavoastră și se spunea că există voința de a găsi resurse proprii uh, și așa mai departe. I-am auzit pe am auzit diferitele propuneri care au fost făcute de-a lungul acestei perioade și aș vrea să vă uh, întreb dacă există dorința de a pune în aplicare ceea ce Barroso a spus și ceea ce primul ministru polonez a spus în plenară. Aveți intenția să urmați aceste orientări și dacă așa se întâmplă, vom beneficia de larele resurse de care dispunem pentru a completa finanțările care lipsesc în momentul de față sau uh, o să uh, alegem project bond în funcție de proiecte și de um, tipuri de infrastructuri diferite. Oricare ar fi calea pe care o alegem, avem totuși dorința de a urma aceste orientări, pentru că, dincolo de raționalizarea fondurilor și a liniilor bugetare pe care le avem și care sunt destul de rare, nu prea reușim să facem saltul calitativ. Trebuie să investim, dar trebuie să antrenăm și economia în această perioadă dificilă. Dacă uh, vom face acest efort, vom aduce un mare serviciu țărilor noastre. Ieri, am organizat o dezbatere privind uh, reorganizarea mm, feroviară. De, mm, vreau să vă spun că nu prea înțelegem exact clar lucrurile, în ce fel se va reorganiza sistemul feroviar, mergem spre liberalizare sau vrem pur și simplu să închidem acest capitol pentru a deschide un altul. Este o întrebare care are nevoie de foarte multe garanții și încă o remarcă în ceea ce privește perspectivele financiare, am văzut documentele comisiei în ceea ce privește programarea de transporturi. Ați uitat Balcanii de vest și nu cred că este un program, o programare foarte judicioasă. Pentru moment această regiune nu aparține Uniunii, nu face parte din Uniunea Europeană, dar până în 2020 ar trebui ca punctul nostru de vedere să fie diferit. Știu că trei minute e relativ scurt, e un timp scurt, dar coordonatorii au avut nevoie de mai mult timp și de aceea. Domnul Fleckenstein, domnule ministru, și din partea mea toate cele bune pentru următoarele șase luni. V-ați referit mai, de, mai devreme la EMSA. Știu că e un bun exemplu de o bună cooperare între președinția poloneză și comisia noastră. Avem uh, discuții informale, așa ca cum am avut și până acum. Important este să vedem dacă merită să adoptăm textul în prima lectură. Sigur că aceasta nu va depinde de noi sau de dumneavoastră, dar știm că mai sunt 26 de alte state membre implicate. Ce v-aș ruga. Sigur, textele care ne interesează direct sunt importante și avem nevoie însă de susținere și la alte elemente, de exemplu directiva concesiunilor. Am avut acel pachet pe care l-am uh, îngropat acum câțiva ani și acum, dacă nu vom fi atenți, ne va fi servit din nou pe ușa din spate. Va trebui să discutăm și aceste aspecte. Și o ultimă propoziție pentru a nu uh, vorbi chiar trei minute. Cred că nu există nici pentru noi serviciul aeroporturi. Serviciile de la sol trebuie dezvoltate mai departe. Dar dacă se va ajunge la o uh, liberalizare suplimentară strict pe spatele angajaților, discuțiile vor fi dificile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Fleckenstein, 1 minut și 50. Domnul Koch. Mulțumesc. Domnule ministru, mulțumesc. Felicitări, înțeleg foarte bine programul dumneavoastră și vă voi ajuta în transpunere. Îmi lipsesc informații pe trei subiecte. Creșterea economică în Europa va exista, o sper și eu, aveți idee cum putem decupla de aceasta creșterea traficului? Apoi eficiența energetică, știm că depend, avem, suntem dependenți de petrol. Ce idee aveți pentru a încheia această dependență? Și în al treilea rând avem o creștere, transportul pe șosele crește. Ce părere aveți despre marile camioane despre care se vorbește? Sigur, sub anumite condiții. Mulțumesc. Domnul Koch, chiar mai bine. Mulțumim, doamna Gâlmai. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit. Doamna Gurmai, din partea socialiștilor maghiari, sper că președinția dumneavoastră va continua strategia Dunării și va utiliza uh, râurile din Europa pentru acest pachet. Sper că va fi o prioritate și sperăm că puteți acorda atenție acestui subiect. Ați men- menționat deja subiectul TNT și mă bucur să aud că va avea loc o întâlnire informală a miniștrilor. Noi am dorit să știm care sunt cele mai importante planuri, ce se face în acest sens, care sunt competențele regionale sunt cele mai importante uh, rute de infrastructură în mai multe regiuni, iar cât privește finanțarea, cred că trebuie să acordăm atenție deosebită noi politici de coeziune, cum se potrivește ea în acest program. Apoi, ceea ce privește parteneriatul estic, aș dori să știu ce soluție are președinția poloneză pentru aspectele de transport al acestui parteneriat și cum veți uh, adânci legătura acolo unde astfel de uh, sisteme coexistă. Nu e un exercițiu deloc simplu. Și dori să subliniez și dimensiunea socială, în special în domeniul căilor ferate, unde mulți angajați au peste 50 de ani. Și un ultim punct privește pachetul aeroporturilor. Și dori și eu să mă refer la sistemul ECAS și drepturile pasagerilor la zboruri. Ce are de gând să facă președinția cât privește companiile low cost, pentru că acolo apar tot mai multe întrebări. Mulțumesc. Și domnul, do doamna Lichtenberger în final, scuze. Mulțumesc. Domnule ministru, aș dori să insist asupra unor puncte pe care le-ați menționat mai devreme. În ceea ce privește parteneriatele public-private, Comisia constată și ea că la proiecte mari, dată fiind dat fiind timpii foarte lungi, apar probleme și e dificil, iar și la proiecte mai mici se constată că și cei care au câștigat vreun premiu pentru proiecte bune se blochează la final și până la urmă mm, se cheltuie doar banii publici. Acest pericol există și în continuare, chiar dacă exemplul pe care îl dau nu e un parteneriat de acest tip, a existat o autostradă cu ocazia campionatului mondial de fotbal și acum există o presiune și acolo. Cel mai, cea mai mică ofertă a venit din partea unui conglomerat chinezesc. Cred că lucrurile trebuie studiate cu un ochi critic. Ar trebui să discutăm și acest principiu al celei mai mici oferte, al celui mai mic preț. Ați vorbit apoi și de transferul de mijloace de la un pachet de proiecte la altul. E o abordare bună pe timp de criză, după părerea mea. Atunci când știm că statele se blochează în cofinanțare, deci chiar dacă Uniunea Europeană dă de două ori mai mulți bani, statele membre nu pot, nu au de unde să uh, vină cu acești bani suplimentari, având restricții financiare. Dacă este vorba de aceste transferuri, nu se poate merge decât spre tipuri de transport mai uh, care să protejeze și mediul și nu să lăsăm deoparte căile ferate și să trecem pe șosele. Numai în această perioadă de criză ne putem gândi la o nouă logică să renunțăm la proiecte prea mari și să trecem la proiecte realizabile, astfel încât să nu pierdem părți ale rețelei așteptând până și alții se pot uh, apuca de o construcție. Și încă un lucru cât privește gestionarea bagajelor și a persoanelor la sol, să avem grijă să nu ducem acest principiu prea departe de a tot privatiza. Deja avem probleme cu aeroporturile. Am externalizat atât de mult încât s-a pierdut comunicarea între diferitele părți. Problema este că cine are de pierdut aici? Pasagerii. Vă pot spune din proprie experiență. Thank you. Okay, minister, if you... Mulțumesc, domnule ministru. Colegul dumneavoastră probabil așteaptă deja la ușă, colega dumneavoastră, doamna ministru turismului, dar dacă ați putea răspunde pe scurt, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să mă disciplinez și să vorbesc pe scurt. Așadar, <clears throat> cerul unic. M-am referit deja la acest punct în uh, prima parte a discuției, nu voi mai repeta acum. Aș răspunde la a doua întrebare care se referea la acele coridoare verzi. Președinția poloneză va avea în vedere crearea de coridoare verzi, însă, în primul rând, trebuie să stabilim definiția foarte clară a acestor coridoare. Din păcate, această definiție nu există încă. Nu există una general acceptată. Este vorba de coridoarele care au în vedere și transportul multimodal și care reduc astfel emisiile de dioxid de carbon. Asta se înțelege, să trebuie să mai lucrăm în acest sens. În uh, septembrie organizăm o conferință interesantă în Polonia. Vă invit pe toți la această conferință, unde se va discuta tocmai despre coridoarele verzi. În acest sens, și mai sublinea că, sigur că acel coridor central european e important și, după părerea mea, Da, sigur, detaliile urmează a fi discutate și o vom face la întâlnirea de care vorbeam. Colegul Liberațchi a pus o întrebare foarte dificilă. Sigur, cel mai greu este să negociezi despre bani până la urmă. Când vorbim despre buget, știm că Comisia a făcut o propunere inițială și asta abia pe 29 iunie. Acum trebuie să așteptăm detaliile cu privire la propunerea Comisiei pentru următorul plan multianual, să vedem dacă va exista o posibilitate de a găsi și de a garanta suficiente uh, mijloace în următoarea perioadă, în special pentru o infrastructură care ține cont de nevoile mediului. Multe lucruri depind, vor depinde însă și de ce va face Parlamentul European, de Comisia dumneavoastră, domnilor și domnilor. Sunt însă conștient că uh, și sunt convins că împreună vom putea da dovadă de eficacitate. Și aceasta și în acest domeniu. Apoi, domnul Cancian s-a referit la uh, problemele financiare și aici nu-mi rămâne decât să arăt ceea ce tocmai am spus. Întâi trebuie să așteptăm până vom avea propunerea detaliată a comisiei. Abia atunci vom uh, putea avea o poziție detaliată și dacă va fi necesar, vom lua măsuri împreună uh, Consiliul și Parlamentul. Apoi, primul pachet feroviar. S-a pus o întrebare și în acest sens. Aici dorim să ducem la bun sfârșit discuția pe întrebările propuse de către comisie cu privire la revizuire, uh, rediscutarea acestui prim pachet și și aici mă aștept la o bună cooperare cu Parlamentul. Domnului Fleckenstein și dori să-i spun următoarele. Dumneavoastră v-ați referit la pachetul aeroporturilor. Pentru noi acest pachet reprezintă o prioritate majoră. E un punct foarte al președinției noastre. Ne vom concentra pe întrebările legate de serviciile la sol dar asta nu înseamnă că nu vom uh, prelucra și celelalte elemente care țin de acest domeniu, de acest pachet. Important este să existe progrese în acest domeniu a serviciilor de la sol. E poate prea devreme pentru a merge în detaliu Documentele nu au fost prezentate încă de către comisie. Luăm notă de importanța acestui punct și vom ține cont de aceste elemente. siguranță aceste elemente vor cuprinde și cele spuse de doamna Gurmai. Cred că am uh, răspuns la aproape toate întrebările și mai dori să spun la modul general că noi, Uniunea Europeană, Parlamentul și Consiliul Trebuie să fim conștienți de influența pe care o are Carta Albă a Comisiei. Obiectivul nostru este să extindem un domeniu unitar de transport în Europa. Trebuie să creăm un sistem unic și să avem grijă ca acest sistem să fie eficace. Trebuie să funcționeze. De aceea avem nevoie de instrumentele corespunzătoare, deci și instrumentele de finanțare. Acest lucru ne va conduce lucrările pe viitor, în viitorile luni. Mulțumesc! Mulțumesc pentru contribuții, pentru răspunsuri. Știu că au fost uh, unii care ar fi dorit să mai pună întrebări, dar în fața sălii ne așteaptă doamna ministra turismului și cred că e corect să încheiem acest uh, punct de pe ordinea de zi. Și eu aș mai fi avut întrebări, dar trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc mult, domnule ministru. Așteptăm cu interes să cooperăm pe următoarele șase luni. So if I could ask Minister Subiaraska to come up. Cum am să invit acum pe doamna ministru a turismului uh, să intre în sală? Those people who are not here to listen to the minister. Vă rog foarte mult, cei care nu doriți să ascultați, să ieșiți din sală și să vă organizați discuțiile pe coridor. Iar cei care dorim să o ascultăm pe doamna ministru Sobierațca, să ne spună care sunt planurile pentru turism, pentru președinția poloneză, o putem asculta în liniște. Doamna ministru, vă urăm bun venit, vă mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră. Știu că am întârziat cu vreo 5-6 minute față de program. Acum, uh, când a plecat ministrul transporturilor, cred că dau vina pe el, dar acum aveți cuvântul. Să ne spuneți care sunt uh, planurile președinției poloneze în domeniul turismului. Doamna ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mă simt onorată și îmi face plăcere să mă adresez Comisiei pentru Transport și Turism privind programul președinției poloneze în acest domeniu. Este un domeniu foarte important. Și, sigur, transportul este un subiect uh, interesant și nu mă miră că ați avut o discuție lungă și interesantă. Însă vreau și eu să mă refer acum la câteva chestiuni referitoare la turism. În primul rând, aș dori să accentuez un aspect. Sunt conștientă de faptul că această comisie este deosebit de interesată de acest domeniu important, și anume turismul președinția poloneză și eu personal suntem angajați uh, față de ideea de a continua cooperarea excelentă dintre Consiliu și Parlamentul European. Iar această cooperare ne-a permis să uh, înregistrăm progrese în domeniul turismului, mai ales după tratatul de la Lisabona. Turismul este un sector foarte important al economiei, are un impact benefic asupra creșterii economice, a creării de locuri de muncă, cu, duce la o imagine mai bună a Europei în lume și promovează patrimoniul cultural al Europei. Vorbim despre aproximativ 2 milioane, 1,8 milioane de firme care activează în acest domeniu. Multe dintre ele sunt IMM-uri care creează cam 4% din PIB-ul uh, european și care angajează cam 4% din uh, forța de muncă totală la nivel european. Vorbim în general despre 10% din PIB și 11% din forța totală la nivelul întregului sector, forța de muncă tot. Uniunea Europeană își întărește poziția în cele mai importante și populare destinații turistice din lume. Declinul care s-a înregistrat după criză, acum uh, încet, încet uh, cunoaște o răsturnare de situație. Care sunt uh, provocările puse în fața acestui sector? Pentru că aceste provocări sunt de fapt și noi șanse de dezvoltare. Și ne permite să întreprindem acțiuni rapide pentru a da un avânt uh, turismului european și pentru a-i spori competitivitatea. Tratatul de la Lisabona, prin articolul 6 al tratatului, extinde competența europeană în domeniul turismului. Uniunea Europeană are competența de a întreprinde acțiuni, să susțină sau să coordoneze acțiunile întreprinse de statele membre. Dar, bineînțeles, Uniunea Europeană nu uh, este mai presus de competența națională în acest domeniu. Conform tratatului de la Lisabona, scopul principal al politicii europene de turism este să sporească și să dea un imbold competitivității. Evident, competitivitatea trebuie să fie construită într-o manieră echilibrată și durabilă și acest lucru se vede în noua strategia economică europeană, Europa 2020, uh, și uh, în domeniul politicii de industrializare în uh, perioada globalizării. Și o parte din această politică este turismul. Să vedem care sunt prioritățile din strategia Europa 2020. În iunie anul trecut, Comisia Europeană a făcut o comunicare și anume Europa, destinația numărul 1 a lumii din punct de vedere turistic. Și s-au indicat acolo noi direcții și s-au stabilit noi acțiuni posibile în patru domenii cheie, și anume sporirea competitivității, dezvoltarea durabilă, promovarea Europei ca principală destinație a turismului și utilizarea la maximum a mecanismelor financiare care susțin turismul. Europa 2020 și noua comunicare care prezintă cadrul pentru Europa sunt priorități poloneze și ele vor fi, bineînțeles, competitivitatea turismului european, diagnosticarea și recomandările uh, pentru acțiuni care urmează să fie întreprinse. După doi ani de criză economică, după evenimentele de anul trecut, cum ar fi erupția vulcanului islandez care uh, a întrerup deplasarea turiștilor nu numai în Europa, ci în toată lumea și după revoluțiile din Africa de Nord, va trebui să redefinim rolul acestui sector în economie. Ma, și dacă ne referim acum la competitivitatea turismului, președinția poloneză dorește să analizeze două zone cheie. În primul rând, acumularea de cunoștințe referitoare la aspectele economice și sociale, în măsura în care țin de turism, și apoi sectorul IMM-urilor, mai ales prin aplicarea inovațiilor în turism. Primul obiectiv am dori să definim și să evaluăm datele pe care le avem la dispoziție și să cu, cumva trecem peste decalajele existențe. Vrem să ne asigurăm că datele sunt comparabile. Considerăm că trebuie să definim tipurile de date care trebuie colectate și stocate. Pentru a face acest lucru trebuie să colaborăm cu sectorul IMM-urilor, pentru că avem nevoie de date demografice referitoare la cerere și ofertă, la schimbările de climă și în momentul în care datele acestea există în domeniul IMM-urilor, ai operatorilor de turism, ei vor putea să răspundă la nevoile pieții și să-și pună la punct strategiile de afaceri. Un alt domeniu, un alt domeniu în care am dorit să ne concentrăm este domeniul inovațiilor. Pe măsură ce informațiile și domeniul informatic se dezvoltă și turismul poate să se dezvolte. Și prin uh, natura acestui sector ne legăm către de celelalte domenii ale economiei. Există diverse uh, eu știu, niveluri de uh, alfabetizare în domeniul calculatoarelor, în domeniul tehnologiei informatice la nivelul IMM-urilor pentru a putea face investiții în acest domeniu. De aceea considerăm că discuția referitoare la depășirea acestor decalaje în domeniul IMM-urilor este foarte importantă. Știm foarte bine că uh, afacerile back-to-back -back sau uh, celelalte genuri de afaceri sunt mai dezvoltate în acest sector, în sectorul turismului. Uh, una din care ar fi prioritățile poloneze? E bine, organizăm un forum al turismului european între 5 și 7 octombrie anul acesta la Cracovia, este sectorul, cea mai importantă reuniune sectorială anuală în care administrațiile respective vor participa. Forumul acesta se va referi la aceste două chestiuni cheie referitoare la uh, avântul dat competitivității. Vor avea loc reuniuni informale la nivel de ministru Ministrii vor analiza noile comunicări ale Comisiei Europene și nou cadru consolidat pentru politica de turism din Europa din iunie anul trecut. Și sperăm că reuniunea aceasta a miniștrilor va evalua direcțiile de acțiune propuse de Comisia Europeană și, de asemenea, vor hotărâ în ce măsură mai trebuie întreprinse alte acțiuni. Doamnelor și domnilor, Parlamentul European a dovedit de foarte multe ori înainte că turismul uh, este aproape de suflet. S-au întreprins foarte multe acțiuni în acest domeniu la nivelul Parlamentului European cum ar fi programul Calypso, acțiunile pregătitoare pentru Calypso, care sporește ocuparea forței de muncă și combate mm, locurile de muncă sezoniere. Rolul Parlamentului European cred că a devenit foarte important, un stimulent foarte important pentru turism mai ales de când este cuprins și în tratatul de la Lisabona. Și aș dori să vă mulțumesc tuturor, uh, stimați eurodeputați, pentru implicarea dumneavoastră în acest sector al economiei. Și încă o dată vreau să notez colaborarea pozitivă dintre Consiliu și Parlament în acest domeniu. Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să vă prezint obiectivele președinției poloneze în acest domeniu și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră dacă este cazul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă ministru. În momentul acesta am cinci vorbitori. Dacă mai dorește altcineva să fie adăugat la această listă, dacă nu, putem uh, să închidem liba. Domnul Fidanța, Pepe. Grazie Presidente, signora Ministro, benvenuta. Ma innanzitutto... Înainte de toate, um, am înțeles foarte bine uh, cu multă plăcere prioritățile pe care le-ați reluat în intervenția dumneavoastră și în programul dumneavoastră, anumite elemente din planul de acțiune uh, au fost evidente, dar astăzi situația politică este pozitivă în domeniul turismului pentru că există o politică, o um, voință politică comună între diferitele instituții. Uh, Comisia a redactat deja o comunicare. Parlamentul în septembrie va adopta raportul de inițiativă care reprezintă o a doua etapă importantă pentru consolidarea strategiei, acestei strategii. Am avut relații excelente cu Uh, președințiile precedente, în special cu cea belgiană, în care, în cadrul Consiliului de Competitivitate din octombrie anul trecut, a insistat mult asupra turismului. Sper că președinția poloneză va putea să consolideze acești pași. O să vorbesc despre problema resurselor, pentru că, așa cum știm cu toții și știți și dumneavoastră, resursele prevăzute în turism, pentru turism în 2012 um, sunt foarte slabe. S-a mai întâmplat acest lucru în trecut, am amintit acest lucru în uh, raport și în uh, opinia noastră asupra bugetului partea care se deschide pentru uh, perioada 2012-2014 este foarte importantă. Uh, am, ce am cerut linii financiare specifice pentru turism. Mi se pare că este foarte important să avem astfel de lucruri și să prevedem resurse pentru turism în cadrul programului privind inovarea și competitivitatea, dar și pentru a încuraja statele membre să utilizeze o parte majoră a resurselor care există deja în cadrul fondurilor structurale pentru a consolida competitivitatea industriilor turistice. Există resurse disponibile care adesea rămân ascunse, nu sunt prea vizibile, nu sunt ușor de folosit și trebuie pur și simplu să le folosim. Există unele întrebări concrete pe care vreau să le subliniez în programul dumneavoastră. Un accent important important asupra nevoii de a revedea directiva mm, călătorii organizate, voiaje organizate. Ați vorbit deja despre erupția vulcanică din Islanda, care, ca și despre evenimentele din Orientul apropiat care au marcat uh, sezonul turistic și asta ne-a dovedit că este urgent și necesar să revedem aceste directivă. Mi se pare că lucrurile trenează un pic și cred că trebuie să avem un text asupra căruia să lucrăm. Parlamentul cere acest lucru de multă vreme. Împreună cu Comisia ne mai ocupăm și de calitatea ofertei noastre turistice. Am hotărât să mizăm pe o strategie europeană a turismului, în special pentru că piața astăzi s-a uh, lărgit. Uh, avem posibilitatea să atragem pe continentul nostru zeci de milioane de turiști potențiali provenind din uh, alte continente. Europa va putea să câștige acest pariu dacă investește în calitate. Ori, la comisie uh, se discută cu statele membre și cu specialiștii din sector pentru a crea mărci de calitate europeană, bazându-ne pe munca făcută deja în anumite țări. Vă cer să, uh, să susțineți această uh, inițiativă. Apoi, o problemă legată de țările emergente, pentru că acestea nu mai sunt emergente. Este problema vizei, este o competență care, bineînțeles, nu este de resortul dumneavoastră, dar totuși este o competență care uh, are raporturi cu ministerele de interne, ministerele de externe. Și zi de zi vedem uh, cum uh, dreptul statelor membrelor să-și apere teritoriul, să controleze sosirile pe teritoriul lor sunt uh, nerespectate. Această politică limitează competitivitatea. Există prea multe diferențe în ceea ce privește termenele și formele de eliberare ale vizelor. Ori toate astea jenează industria turismului. Vreau să mă mai întorc și la alte priorități evocate de dumneavoastră, cum ar fi noile tehnologii. Uh, tehnologia informatică este fundamentală, Comisia lucrează în acest sens, vom putea să punem la dispoziția micilor întreprinderi tehnologii care cu, cu prețuri foarte scăzute astfel încât uh, produsele europene să devină vizibile pe internet. În paralel, trebuie să ne ocupăm de pregătire și de inovație la toate nivelurile. Uh, nu este vorba numai de pregătirea personalului care este în contact direct cu clientul, uh, barmanul, uh, bucătarul și așa mai departe, ci o pregătire care să uh, Uh, facă ca fluxurile, noile fluxuri turistice să uh, părăsească alte continente și să vină pe continentul nostru. Marele flux turistic în Europa este de fapt uh, realizat cu cetățeni europeni și trebuie să câștigăm piețe noi. Vă urez succes și sper că ne vom revedea la Cracovia. Mr. Danelis. Mulțumesc, domnul Danelis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ και για αυτά που μας είπατε. Mulțumesc doamna ministru pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o și pentru comentariile dumneavoastră. Turismul este foarte important, însă sunt începuturile acestei competențe europene în acest domeniu. Și deocamdată cam, eu știu, oscilează, e cam uh, șovăielnică Poate ne puteți eh, da exemple de acțiuni practice în care vă veți implica, astfel încât să demonstrăm că luăm lucrurile astea foarte serios și că există o strategie a turismului european. Apoi este o mare contradicție și cred că suntem cu toții de acord, spunem că turismul este o sursă mare de venituri și de locuri de muncă în Europa, și mai ales în acest moment de criză, turismul are un rol foarte important de jucat și este o, o sursă de venit pentru economiile locale, însă, însă lucrul acesta nu se vede în planurile bugetare. Iar bugetul actual și uh, viitorul cadru financiar uh, nu prea prevede bani. Unde sunt banii dacă vrem neapărat să punem în aplicare această nouă competență? Cred că dorim să vedem inițiative la nivelul Comisiei, cred că vrem sprijin din partea Consiliului pentru a uh, face față decalajului dintre dorințele noastre și realitate. Domnul Fidanța spusea vorba vorbea despre niște lucruri și eu vă pun această întrebare. Ne putem aștepta uh, la inițiative în ceea ce privește directiva privind călătoriile organizate, ne gândim la egalitatea de condiții care trebuie create, ne gândim la dimensiunea socială, la dimensiunea care ține de civilizație, care nu este egală pentru toate părțile interesante și, interesate și în cele din urmă Vizele turistice și emiterea de vize turistice este o chestiune foarte importantă. Oamenii trebuie să poată să ajungă în Europa, iar cu viza se poate face acest lucru. Și eu aș dori să mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc doamnei uh, ministru. Urez mult succes pentru că cu toții profităm de succesul unei președinții. Vorbeați de turismul durabil să ne bucură, pentru că știm că turismul poate distruge turismul. Și dori să ne dați niște informații concrete. Spuneați că pe 5-6 octombrie va avea loc o întâlnire la Cracovia. Vă aduceți aminte că am discutat la Madrid uh, excursiile culturale. Aș vrea să știu ce se va discuta la Cracovia. Dacă vorbim de turism durabil, trebuie să vorbim și de turismul pe biciclete. Parlamentul European a propus includerea traseelor uh, de biciclete europene în traseele de infrastructură generale și vrea să știu dacă susțineți ideea și ce posibilități există uh, privind infrastructura, uh, semnalizarea traseelor, dacă ați făcut ceva în Polonia în acest sens, am putea lua exemplu, ar fi bine de știut. Apoi, protocolul de turism al Convenției Tatra. Și doriți să știu ce se întâmplă în acest sens, cum doriți să întăriți această dimensiune, cum poate fi implementată și mai ales dacă vorbim de ofertele low cost și all inclusive, cei care profită sunt marile companii, așa cum ați și spus. La turismul durabil, IMM-urile au șanse mai multe. Deci această legătură între turism durabil cu avantaj economic, tocmai pentru cei mici, pentru că cei mari se descurcă și fără aceste avantaje. Care este, deci, strategia dumneavoastră? Și un ultim punct. Din păcate, traseul înspre Kaliningrad poate fi uh, utilizat doar pe partea poloneză și nu se poate trece la Bialistic, ceea ce dăunează turismului de la Kaliningrad și există vreo posibilitate de negociere cu rușii, astfel încât acest traseu să fie uh, deschis ca și traseul dintre Kaliningrad și Lituania? Mă interesează în special în ideea traseului pe de-a lungul Mulțumesc, doamna Ala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Dorim și noi să-i mulțumim doamnei ministru pentru informațiile pe care ne-a prezentat și, bineînțeles, dorim să-i urăm uh, succes în timpul acestei perioade. Uh, Președinția se confruntă cu o provocare, avem acum un temei juridic și se pune problema perspectivelor financiare, așa încât cred că și în acest forum pe care îl veți organiza la Cracovia ar trebui să dați un semnal puternic că sectorul acesta trebuie să profite de noul temei juridic ca să-și stabilească un program ambițios care să se refere la perioada 2014-2020. Aș dori doar să mă refer la turismul intern. Inițiativa la care v-ați referit, inițiativa Calipso, care ajunge la final anul acesta, are niște consecințe pozitive. A mobilizat turismul social și s-a referit la uh, mai multe aspecte, a prezentat o ofertă diversificată Cred că spre deosebire de, ce, de cele spuse de domnul Fidanța, există un număr mare de cetățeni europeni pentru care călătoriile turistice în Europa sunt foarte importante, eu știu, pe teme culturale, de sănătate și așa mai departe, chestiuni care sunt fundamentale. De asemenea, pentru ei ar fi nevoie să întărim Uh, sistemul de rezervări integrate pe care încercăm să-l consolidăm la nivelul uh, transporturilor. După cum știți, turiștii uh, lucrează individual uh, cu tehnologia și nu pot să găsească o traiectorie și un traseu complet uh, integrat, ceea ce creează foarte multă frustrare și aici putem să acționăm împreună. Același lucru este valabil și în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Acolo există legislație, dar de, de cele mai multe ori ne confruntăm în locurile unde ar trebui să se aplice aceste drepturi cu ignoranța personalului și cu lipsa de informații la nivelul pasagerilor. Și apoi toate celelalte aspecte ale armonizării calității turismului intern, al eforturilor pe care le facem la nivel intern european care necesită foarte multă formare. Cât privește turismul exterior, vreau să vă amintesc nevoia de a pune la punct itinerarii complete. După cum știți, eh, Europa are, eu știu, destinații cum ar fi Spania, Franța, Marea Britanie, chestiuni foarte bine localizate, însă ar trebui să avem o viziune europeană cu uh, intrarea printr-o țară, cum ar fi Paris, Franța, Parisul, și apoi să se meargă în altă parte în Europa pentru a demonstra capacitatea culturală europeană, e ofertă culturală foarte mare de patrimoniu industrial, de patrimoniu cultural, cum spuneau uh, și vorbitorii. Și apoi, sigur, problema vizelor. Peste tot pe unde mergem ne întâlnim, ne lovim de această plângere. Știu că nu ține problema numai de competența dumneavoastră, dar este fundamentală pentru a ne putea deschide la un moment critic în care se deschide turismul la nivel global, este nevoie să putem să le facilităm grupurilor de turiști capacitatea de a nu fi tot timpul acolo, să nu facă cozi la ambasade pentru a obține vize. Deci ar trebui să existe un punct nodal de intrare care să permită o intrare generală și toate ambasadele să oferă această posibilitate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Zenga. Więc ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie pani minister podziękować. Mulțumesc doamnei ministru, a fost o prezentare interesantă și aș dori să mă refer la două aspecte. Știm cu toții foarte bine că dezvoltarea turismului depinde de mulți indicatori. Sigur, de nivelul de trai depinde ce obiective au acești turiști, ce valori au, lucrurile diferă și de situația politică din diferitele state, iar dacă undeva există incertitudine politică, turiștii vor evita acele zone. Depinde de multe ori și de destin, pur și simplu, dacă au loc catastrofe naturale, noi nu le putem influența. În același timp, aș dori să atrag atenția asupra indicatorilor pe care îi putem influența. Și aici aș avea o rugăminte. Dacă vorbim de dezvoltarea turismului, trebuie să ținem cont de două aspecte la nivel al Uniunii. În primul rând, avem acorduri și cu alte state. De exemplu, de curând, Parlamentul a încheiat un astfel de acord de cooperare între Uniunea Europeană și, și Corea. Acum vorbim de uh, Ucraina și de Moldova. Și dacă acestea vor fi discutate, trebuie să vorbim de piața muncii, de industria automobilelor, de toate aceste elemente. Eu însă propun ca, dacă vorbim despre astfel de acorduri cu state terțe, să punem întotdeauna și întrebarea ce influență vom avea asupra evoluției ă, turismului din țara respectivă. Este un prim punct. Și e important, mai ales când vedem cât de important e acest domeniu, această ramură pentru economie. În al doilea rând, și dori să-i susțin pe acei colegi care au luat cuvântul aici și s-au referit la politica UE și a statelor membre în domeniul vizelor. Polonia e un bun exemplu. Astăzi nu ați avut timp să vă referiți în detaliu la aceste aspecte, dar regulile Schengen au avut o influență majoră asupra turismului în uh, Polonia și ar influența și țări din afara Uniunii Europene. Deci și turismul ar trebui să fie un subiect pentru miniștrii care discută elemente de politică externă și securitate. Am putea avea o influență pozitivă asupra dezvoltării turismului uh, și în Europa. Și câteva întrebări din partea președintelui. Colegii s-au referit la directivă uh, ar ține de alte comisii din Parlament noi însă, fiind uh, Comisia de Turism și Transport, avem un rol foarte clar. Am vorbit cu colegul de la piața internă și sigur că avem nevoie de o propunere înainte să putem face ceva. Poate că putem lucra împreună, uh, convingând Comisia să revizuiască acest pachet care a fost e atât de vechi, a fost scris înainte să existe companii low cost. Au, uh, iată, n-am făcut încă nimic în acest sens. În al doilea rând, problema vizelor. Eu spun acea poveste cu atunci când ajungi la Heathrow, aeroportul din Londra, ca turist străin și dorești să vezi minunile Regatului Unit, e un mare semn acolo care spune bun venit în Regatul Unit și apoi poliția de frontieră te întreabă în primul rând cât timp veți sta. Uh, nu e tocmai o, o urare de bun venit. Mă rog, poate sunt ofițerii de la control uh, pașapoartelor. Uh, toți sunt făcuți în aceeași uh, stofă, nimeni nu uh, te face să te simți bine când ai ajuns. Și un ultim punct la care aș dori să mă refer. Uh, vă referați la conferința din Cracovia. Ați arătat că vă veți concentra pe îmbunătățirea competitivității turismului european. Cred că acest subiect e important și trebuie să-l discutăm, dar totodată să fim conștienți ce anume avem de oferit în Europa înainte de a vorbi despre cât de competitivi suntem? Pentru că eu, sincer, nu cred că am vândut deja Uniunea Europeană ca o destinație turistică pe cât de bine am fi putut. Statele membre și-au uh, văzut de interesele proprii în trecut, însă eu cred că e mai mult de, avem mai mult în Europa decât munți și plaje. Sigur că sunt importante, Michael se tot referă la turismul pe bicicletă. Eu mă tot refer la istoria industrială a Europei și cred că putem dezvolta aici o industrie turistică în domenii unde turiștii nu ajung de obicei. De exemplu, în zone, turisti, în zone industriale, scuze, unde avem aceste oportunități de care nu ne folosim. Putem convinge turiștii să vină să vadă această parte a istoriei noastre. E o serie întreagă de elemente pe care le avem în Uniunea Europeană și putem atrage atenția asupra acestor destinații diferite. Propunerea domnului Tajani, raportul domnului Tadanța au arătat, au început să arate că turismul în Europa e mai mult decât Alpii și plajele. Și cred că e un punct crucial. Doamna ministru, aveți cuvântul. Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru toate întrebările. Problematica se repetă niciodată nu avem suficient timp la dispoziție și de aceea încerc să răspund uh, în bloc întrebărilor dumneavoastră. Multe întrebări s-au referit în primul rând la aspecte de finanțare, activități în domeniul turismului și probleme de viză. Și Aici pot spune în numele președinției că aspectele de finanțare și vize sunt foarte importante pentru președinția noastră. Am fost foarte afectați de anumite experiențe în uh, introducerea noului, noului sistem de vize. A influențat mult dezvoltarea turismului în țara noastră și de aceea știm cât de importantă este această temă. Trebuie să ducem mai departe Europa, să o promovăm ca obiectiv uh, dorit pentru turiști din întreaga lume. În afară de aceasta vom continua activitatea noastră începută deja, activități care, de exemplu, au ca obiectiv că atunci când este posibil să emită vize comune, în special pentru cetățenii din state terțe sau din afara Europei. Un al doilea punct, planul uh, multianual nou 2014-2020. Sigur, e un subiect foarte important. Trebuie să existe mijloace de finanțare corespunzătoare. Trebuie să transpunem și proiecte prin uh, mijloace de finanțare actuale. Ceea ce privește aceste posibilități, trebuie să ținem cont ce avem deocamdată, ce avem în uh, previziunea actuală. Ar putea fi dificil, cum spunea și domnul Fidența, dar există și posibilități pe care trebuie să le uh, conștientizăm și în politica de coeziune, și în cea regională, și în cea de dezvoltare a zonelor rurale. Peste tot există posibilități pentru a obține fonduri și pentru uh, turism în sensul larg. Vom face și noi tot ceea ce putem pentru ca noul uh, cadru de finanțare multianual să aibă o imagine corespunzătoare. Apoi directiva 314, care e cea mai importantă pentru dezvoltarea turismului în Europa și în special în statele membre. Cerem aici un, o renoire completă a directivei. Știm că, deși se merge în direcția potrivită, lucrurile par să se fi împotmolit și avem nevoie de o reformă a acestui document atât de important. Am avut probleme anul trecut cu uh, vulcanul islandez și s-a văzut că există această mare nevoie. În timpul forumului de turism european, cum a întrebat domnul președinte și un, uh, unul dintre deputați, ne vom concentra în special pe prima prioritate din uh, ce rezultă din noua, noua comunicare a Comisiei și de concurență și competitivitate în același timp vrem să avem uh, discuții. Pe de o parte să vorbim de noile tehnologii, cum putem folosi noile mijloace de comunicare în turism, cum putem îmbunătăți accesul pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, cum pot obține acces uh, la aceste tehnologii, cum putem spori competitivitatea, ceea ce înseamnă totodată dezvoltarea de noi produse competitive de turism și un astfel de produs ar putea fi, de exemplu, turismul orientat către moștenirea industrială a Europei. Acest lucru s-a văzut în programul emis recent, iar în septembrie, de Ziua Mondială a Turismului, vom constata că și moștenirea industrială joacă un rol foarte important și vom vedea cum o putem utiliza uh, în statele membre. Voi în ceea ce privește acordurile pe care Uniunea Europeană le încheie cu state terțe, E important să ținem cont de domeniul turismului și de efectul pe care îl are un astfel de acord asupra turismului. Mă gândesc în special la negocierile pe care le avem acum cu Ucraina și Moldova. Aceste lucruri ar trebui avute în vedere. Domnul Kramer a pus o întrebare legat de turismul pe bicicletă, experiențele din Polonia. Aici și dori să spun că e o prioritate de 2 ani deja pentru noi. Știm că e un proces pe termen lung. Există un proiect foarte mare de extindere a acestor căi și rețele internaționale de bicicletă. Sunt propuse proiecte noi în uh, noi regiuni, în alte regiuni din Polonia pentru a uh, extinde rețeaua și încercăm să extindem și acel sistem european de căi de bicicletă, uh, traseul 13. Încercăm să ducem la bun sfârșit aceste drumul în Polonia și lucrăm pe o strategie și utilizăm, desigur, posibilitățile financiare pe care le avem. Apoi, eticheta calității, da, și aici ne interesează o astfel de etichetă. Trebuie să ne asigurăm că vor exista cerințe minime, să nu existe activitate în paralel suprapusă, nici prea multă birocrație. ar trebui să existe câteva uh, etichete simple, puține și simple, ca semn al calității, mai ales pentru turiștii din afara Europei. Promovarea unor trasee turistice care acoperă mai multe țări, cum spunea și doamna Iala Senda, e important să dezvoltăm astfel de elemente pentru a spori um, acest sector. Avem câteva experiențe uh, în acest sens, mai ales în zone periferice care sunt promovate suplimentar, în special pe piețele din Statele Unite, China și Japonia. Am avut succes cu aceste zone și cred că trebuie să continuăm sistemul în primul rând pentru că aceste activități se regăsesc și sunt posibile și în uh, conformitate cu noua comunicare a Comisiei. Domnule președinte, sper că am răspuns celor mai importante întrebări. A mai existat o întrebare a domnului Kramer cu privire la uh, traficul uh, vapoarelor intern. La fel, vorbeați de situația cu Rusia, negocierile s-au încheiat, pot să vă spun, și sper ca traficul să fie reluat acolo, însă nu vă ascund că există anumite dificultăți prin procesul uh, de viză și aici sperăm să ajungem în cel mai scurt timp la un acord. Apoi programul Calypso, E o altă prioritate importantă. Lucrăm aici împreună cu Portugalia și Spania. Încercăm să combatem dependența sezonieră și să extindem și alte forme de turism social. Trebuie ca toți oamenii să se poată odihni și cei mai în vârstă și poate să avem în viitor uh, posibilități pentru cei care nu se bucură sau nu au atâtea avantaje în momentul de față. Mă gândesc la tineri, la bătrâni și așa mai departe. Mulțumesc. Domnule președinte, atât uh, deocamdată. Mulțumesc pentru întrebări. Sper că v-am răspuns în mod corespunzător. Mulțumesc. Mulțumim și așteptăm să cooperăm cu dumneavoastră în domeniul turismului. Urăm toate cele bune, președinția poloneză și Așteptăm cu interes să vă vedem în următoarele șase luni. Mulțumim pentru prezență, pentru prezentare și pentru răspunsuri. Okay, can I get through the formal... Să încheiem și partea finală. Există alte puncte diverse? Nu? Vă aduc aminte că următoarea întâlnire va avea loc la Bruxelles marți 30 august la ora 3. Vă urez tuturor vacanță frumoasă, la fel și interpreților, echipelor noastre. Ne revedem cu forțe proaspete la sfârșitul lunii august. Mulțumesc, întâlnirea se încheie.